Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul 2. S-a închis votul. Se adoptă. 3 și 10 împreună. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Alineatul 31. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Alineatul 41. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri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 Alineatul 59. Cine este pentru? Mă scuzați, spune președintele. Amendamentul 5. Amendamentul 5 la alineatul 59. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Se respinge. Alineatul 64. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 76, amenatul 6, cine este pentru, împotriva, abțineri. Verificăm, verificăm la alineatul 75, spune președintele acum. Ok, my, my, my mistake, my mistake, let's go back, my mistake. Mă scuzați, mă scuzați, a fost greșeala mea, spune președintele. Era vorba despre amendamentul 6. Deci cine este pentru amendamentul 6? Împotriva abțineri? Se respinge. Acum, alineatul 89, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Alineatul 90. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9.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 Verificăm, verificăm amendamentul numărul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. Considerentul F.